La Presidente! Doamna președinte. Bine, riprendiamo la seduta. Reluăm lucrările ședinței noastre. Vom discuta acum despre Cartea Verde referitoare la personalul din domeniul sanitar în Europa și dau imediat cuvântul în numele Comisiei, doamnei comisar Vasiliu Andrula. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt foarte